Deschidem ședința. Bună dimineața, stimați colegi. Stimată colegă. Gracias. Una cuestión de, de orden. Una moción de orden. Mulțumesc. Un punct de procedură. Astăzi, la ora 12, majestatea sa regele Filip al VI-lea al Spane, Spani, Spaniei este invitat să țină un discurs în fața Parlamentului European. Parlamentul European este reprezentant al cetățenilor europeni și ar trebui să asculte doar vocile acelor lideri care au fost direct aleși, aleși de către cetățeni. Un astfel de discurs nu ar trebui să aibă loc în plenul Parlamentului European. Mulțumesc! Stimate colegă, nu văd aici o încălcare a principiilor democratice. Am mai avut și alți uh, invitați. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei, uh, înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, cu privire la atacurile aeriene conduse de SUA împotriva unui spital al organizației uh, Medici Fără Frontiere din Afganistan. Vă informez că nu acceptăm cartonașele arbastre în cursul acestei dezbateri. Începe în numele vicepreședintelui uh, Comisiei și înaltului reprezentat.